Ich danke Ihnen. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, peste două săptămâni în Belarus vor fi organizate alegeri parlamentare. Parlamentul European urmărește de ceva vreme încoace cu mare îngrijorare evenimentele din Belarus. Observăm o serie de uh, încălcări ale drepturilor omului, ale principiului statului de drept, ale democrației și a valorilor uh, democratice. Există o serie de evenimente de mare actualitate care mă îngrijorează profund și în acest sens dați-mi voie să vă menționez câteva interdicții de a părăsi uh, statul uh, impuse unor lideri ai opoziției și, a unor, și unor activiști pentru drepturile omului. întregul Parlament European îi cere dictatorului din Belarus să reformeze statul, să se deschidă în fața democrației. În primul și în primul rând, imperioasă este eliberarea tuturor uh, deținuților politici și reabilitarea lor. Arestul care durează în continuare a lui Ales Bialitski, Mihail Statevici, Pavel Se- uh, Sevianeț, Dimitri Dașchevici și a altor numeroși deținuți politici nu mai e o stare care poate fi acceptată. Vă spun toate acestea, doamnelor și domnilor, pentru că acești oameni trebuie să știe că Parlamentul European nu i-a uitat, că există în continuare o instituție care luptă pentru ei, adică Parlamentul European. Noi cerem guvernului să se asigure că în timpul uh, alegerilor parlamentare sunt respectate toate standardele internaționale și că toți candidații au o, o șanse egale uh, de a participa la alegeri și de a-și ocupa funcțiile. Vă amintesc de asemenea că la data de 13, 30 august, îmi, îmi cer scuze, am, i-am trimis uh, președintelui uh, Republicii Gambia o scrisoare ca urmare a execuției unui număr de 9 persoane. Timp de 25 uh, de ani, pedapsa capitală este, a fost aplicată în Gambia și acum Parlamentul European cere Gambiei ca astfel de acțiuni să nu mai fie întreprinse și un moratorium împotriva uh, pedepsei capitale să fie introdus. Un uh, astfel de stat, din păcate, este în momentul de față condus de răzbunare și de, du- de durere și tocmai de aceea Parlamentul European va lupta în continuare pentru uh, abolirea pedepsei cap- capitale. De asemenea, în numele Parlamentului European, i-am uh, trimis un, uh, o scrisoare fostului nostru coleg uh, Stavros Lambrinidis, o scrisoare prin care îl felicităm pentru funcția pe care o ocupă, și anume aceea de rep- înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Cu toții îl cunoașteți pe domnul Lambritidis ca fiind nu doar un uh, eficient conducător al uh, secțiunilor de vot în plenul Parlamentului European, ci îl știți prea bine ca specialist, uh, bun jurist și de asemenea ca fiind deținătorul unei personalități deosebit de robuste și uh, nu putem decât să-l sprijinim în uh, exercitarea funcțiilor sale viitoare și cred că uh, aplauzele dumneavoastră dovedesc susținerea noastră. De asemenea, domnul Sofloc, Sofocle, Sofloc, Sofocleus, începând cu 1 septembrie 2012, va fi înlocuitorul domnului Chiriacos Mavronicos